Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Et je voudrais saluer et, et remercier. Dragi colegi, reluăm ședința și vreau să salut și să mulțumesc în mod special vicepreședintelui Sasoli și Vilan pentru prezența lor aici. La fiecare invitație pe care le adresăm, răspund pozitiv de fiecare dată atunci când e vorba de bugetul Parlamentului. Vreau să mulțumesc de asemenea secretarului general, domnului Vele Domnule Rubic, iată, ne întoarcem la procedura obișnuită. Am avut un proiect de reformă a procedurii și înțelepții au considerat că acest uh, proiect poate fi înghețat deocamdată și s-ar putea ca el să fie scos din nou la lumină după următoarele alegeri. Deci, iată, nu este o procedură obișnuită, dar, practic, este o reluare a acesteia. Am să dau cuvântul domnului Rubic pentru o scurtă prezentare, după care vicepreședintele Sassoli și Viland vor lua cuvântul și, de asemenea, va avea ocazia să intervină domnul secretar general. Domnule Rubic, vă rog. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte. Începe acum o fază deosebit de importantă. Îi cunoaștem pe vicepreședinții Vilan și Sassoli. Nu aceasta este pentru prima dată când uh, negociem, prin urmare avem deja obiceiurile noastre în, uh, între ale negocierii. Uh, Și tocmai de aceea, în calitate de raportor bun cunoscător, trebuie să spun că nu e aceeași procedură ca, ca de obicei. Bugetul de acum e diferit de cel ce va fi promulgat pe anul viitor. Să nu uităm că 2019 este un an electoral. Prin urmare, vor exista uh, niște cheltuieli uh, suplimentare în 2019 din punctul nostru de vedere, este important ca cetățenii europeni să vină la urne. Uh, ei ne dau nouă legitimitatea și dacă se întâmplă ca în Slovacia uh, ca doar 13% dintre electori să meargă la vot, atunci ar fi un mare blamaj pentru noi și deci, în 2019 ne, ne dorim să aducem mai mulți oameni la vot. Fără bani nu se poate și iată de ce Uh, le mulțumesc domnului Viland pentru uh, susținerea pe care uh, ne-o oferă în acest sens. După aceea ne dorim ca Centrul de Cercetare al Parlamentului European să primească fonduri suplimentare pentru a crea documente, studii, rapoarte care să poată fi folosite de toate grupurile politice în scopul uh, uh, în, în scopul discreditării știrilor false care cu siguranță vor uh, fi vehiculate pe seama noastră. Europarlamentarii trebuie să poată dovedi că nu ne jucăm aici, ci uh, lucrăm uh, din greu. Tocmai de aceea am creat acel centru media, media la, la Strasburg. Ne-am dat seama că deseori reacția noastră la știrile false este prea, prea lentă și asta din pricina faptului că nu dispunem de datele necesare pentru ca contracararea acestor uh, informații false uh, um, și nu, le, nu dispunem de ele uh, suficient de rapid. Iată, competența aceasta de, în sensul comunicării trebuie să fie sporită. Avem nevoie de această strategie privind comun, comunicarea sau strategia de comunicare dacă e să, câștige, să câștigăm, să avem de câștigat în anul următor. Să nu uităm că în Regatul Unit uh, o treime din populație a decis uh, ieșirea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană. Iată, aceasta este situația în care trăim în momentul de față și tocmai de aceea e nevoie de o strategie de comunicare mult mai bună pe viitor, o strategie de, de comunicare uh, care să fie perfecționată până în anul 2019. Trebuie să comunicăm într-o manieră potrivită a activitățile noastre. Sunt absolut convins că există o serie de armate de troli din afara Uniunea Europeană. Trolii aceștia Africa cu siguranță au mai multe fonduri decât noi, au mai multe mai mult personal decât noi, haideți să încercăm și uh, noi, uh, în măsura posibilității, să-i contracarăm. În al doilea rând, pe lângă această strategie de comunicare a Parlamentului European, uh, considerăm că și profilul partidelor europene ar trebui să fie bine pus în lumină cetățenii europeni ar trebui să poată alege în funcție de ideologiile lor, în funcție de convingerile lor. De altfel, asta au făcut alegătorii europeni până în momentul de față. Dacă ne uităm la componența cetățenilor europe, ă, Parlamentului European, ne dăm seama că suntem până la urmă Uh, Parlamentul cu cea mai largă uh, prezență când vine vorba despre sau uh, reprezentare când vine vorba despre idei și viziuni. Tocmai de aceea ziceam că profilul grupurilor politice ar trebui să fie mai bine pus în aplicare pentru mai bine pus în lumină pentru a le permite cetățenilor europeni să aleagă în deplină cunoștință de cauză. Știm că uh, partidele politice de la nivel național nu ne ajută neapărat când uh, ne apropiem de alegerile uh, europene. Deci nu ne putem sprijini neapărat pe ajutorul din partea statelor membre, din partea partidelor uh, uh din familiile noastre politice și tocmai de aceea trebuie să, ne, să ne asigurăm că folosim uh, fondurile care ne stau la dispoziție pentru a sprijini grupurile europene. Ne confruntăm cu o problemă, uh, trebuie să găsim uh, fonduri pentru eurodeputații care vor uh, pleca din Parlamentul European, uh, pentru asistenții care vor pleca din Parlamentul European, avem nevoie de uh, fonduri pentru acești 50% probabil dintre eurodeputații care vor trebui să părăsească pe viitor Parlamentul European. După aceea mai avem și misiunea de a reduce personalul nostru cu 5% o responsabilitate pe care ne-am asumat-o și pe care nu o vom lăsa la o parte. Personal, alături de uh, chestori, uh, voi lupta pentru a crea niște condiții sau pentru a avea niște condiții de muncă potrivite aici la Parlamentul European. Trebuie să avem birouri potrivite, uh, săli de odihnă, să nu uităm că mulți uh, dintre noi eurodeputați vor fi tineri uh, și odată cu tin, tinerețea lor vor veni uh, noi necesități în ceea ce privește sistemele informatice, comunicarea, etc. Prin urmare, iată, trebuie să ne asigurăm că dispunem atât la Bruxelles cât și la Strasburg de birouri și tehnologie suficientă. Nu trebuie să ne gândim, bineînțeles, doar la eurodeputați, ci trebuie să ne gândim și la asistenții care își vor începe activitatea din, la Parlamentul European din 2019 încolo. Trebuie să ne asigurăm că și asistenții au suficient uh, spațiu și că se bucură de niște condiții uh, potrivite uh, de muncă. Bineînțeles, uh, toți acești colaboratori trebuie să fie stimulați pentru a veni în Parlamentul European și uh, stimulentele acestea sunt și pe cale financiară. În ultimul uh, rând, proiectele de securitate. Mă gândesc la clădirile CAD, Adenauer și când vine vorba despre aceste clădiri, eu cred că Parlamentul European ar putea avea o um, atitudine mult mai eficientă și noi ne vom asigura sau vom încerca să ne asigurăm că această atitudine eficientă va fi asigurată. Mulțumesc pentru această introducere. Vom da cuvântul acum uh, vicepreședintelui. Nu știu cine începe, domnul Sasoli. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Vreau să mulțumesc uh, raportorului dumneavoastră, domnului Rubic, și noi um, am cooperat în cadrul acestui exercițiu bugetar. Um, este o procedură pe care am întrerupt-o de câțiva ani și este importantă pentru a îmbunătăți bugetul pe 2019. De data aceasta, în 2019, așa cum spunea domnul Rubic, este vorba de un an diferit, anul alegerilor, ceea ce înseamnă că vor apărea numeroase elemente care nu erau prezente în bugetele anterioare, ceea ce însă n-ar trebui să ne distragă atenția de la principalul nostru obiectiv și anume acela al uh, gestiunii corecte și sănătoase a bugetului nostru. Va trebui să facem față unor nevoi excepționale cele corespunzătoare sfârșitului de mandat, indemnizațiilor de tranziție pentru deputații care vor pleca din Parlament, de asemenea pentru alegeri, indemnizațiile de sfârșit de contract pentru cei care nu vor mai fi angajați ca și asistenți, de asemenea cheltuielile legate de campania electorală, așa cum spunea domnul Rubic, cheltuieli importante. Toate aceste rubrici bugetare reprezintă partea uh, cea mare a cheltuielilor generale și, în plus, vom avea o uh, creștere de 3,9% a bugetului general pentru 2019, deci 3,9% în plus față de 2018. Cu toate acestea, noi vom cheltui sau cheltuim doar 18,8% din acei 20% care corespund Parlamentului la capitolul 5 din cadrul CFM-ului. Ca și procentaj este cel mai scăzut în ultimii 15 ani. Negocierile dintre UE și Regatul Unit în cadrul Brexitului ne-au permis să ajungem la un acord pentru ca Regatul Unit să participe la bugetul 2019 și 2020, iar proiectul uh, preliminar de buget pentru 2019 prevede 751 de deputați și 28 de state membre, Raportul din proprie inițiativă este acum uh, dezbătut la Comisia de Afaceri Constituționale pentru a vedea care va fi compoziția Parlamentului European, deci alcătuirea sa după plecarea Regatului Unit. Vom ajunge la un număr de eurodeputați de 705. Să vedem în primul rând care sunt prioritățile noastre. Indemnizația pentru uh, deputații care pleacă și indemnizația de sfârșit de contract pentru asistenții care nu vor mai fi angajați. Plus cheltuielile care revin în urma sfârșitului de mandat, cheltuieli care sunt prezentate în mod detaliat sau vor fi prezentate detaliat în proiectul de buget pe care îl veți primi în curând. Să revenim și la rubrica referitoare la campania electorală, o operațiune foarte delicată pentru instituția noastră, pentru că va trebui să facem față tuturor tendințe, tendințelor anti-europene, deci va trebui să reacționăm față de uh, toate acele categorii de cetățeni europeni care poate uh, se pot apropia de proiectul european, dar în care trebuie și motivați pentru a veni la vot. Și trebuie să ne ocupăm și de acei cetățeni care sunt ostili față de proiectul european și care devin din ce în ce mai ostili în urma uh, propagandei făcute anti-europene, așa cum am văzut în campania uh, Brexitului în Regatul Unit sau chiar și dezbaterile care au loc în continuare în Regatul Unit. Campania, deci, trebuie să se organizeze la mai multe niveluri, participând, bineînțeles, Parlamentul, partidele politice și instituția noastră ca atare. 8,3 milioane de euro au fost deja alocate pentru instituția noastră, în plus pe lângă cele 25 de milioane de euro care au fost prevăzute pentru bugetul 2018. Încă de anul trecut prevăzusem o sumă disponibilă pentru campania electorală în bugetul din 2018, tocmai pentru a finanța campania care ne așteaptă în 2019. Trebuie, prin urmare, să acționăm la mai multe niveluri. Există și problema legată de acel în candidat, uh, candidatul pentru postul de președinte al Comisiei, și trebuie să oferim uh, posibilitatea de a recurge la instrumentele potrivite tocmai pentru a putea face față unei campanii electorale cu totul specifice. Pentru noi este esențial să îi susținem în eforturile lor. Trebuie întărite și operațiunile de comunicare prin intermediul biroului uh, de reprezentanță a Parlamentului în diversele state membre pentru a avea o Uh, conectare directă cu cetățenii, pentru a asigura o prezență pe întreg teritoriul european. Trecem acum la chestiunea securității. După cum știți, uh, bilanțul uh, nostru a prevăzut intervenții în acest domeniu, ceea ce este o noutate pentru Parlament, de când securitatea a devenit o prioritate pentru opinia publică și asta în mod dramatic, mai ales aici la Bruxelles. După cum știți, Bruxelul a fost uh, lovit uh, din greu. Deci au fost prevăzute mai multe intervenții. În primul rând, intrarea în clădirea lui Weiss, care trebuie amenajată și intrările la alte clădiri, aceste operațiuni au început uh, încă din 2016, dar nu s-au terminat. S-au prevăzut investiții și pentru 2019, încă o dată pentru intrarea în clădirea lui Weiss. Este vorba de o structură unde să se facă primirea vizitatorilor și, de asemenea, pavilionul de securitate. Cred că proiectul în sine este unul excelent. Mai avem și proiectul IPAX. Este vorba de un sistem de tehnologie uh, de securitate modern, integrat în urma atentatelor de la Paris și acesta va permite accesul la Parlament uh, printr-o utilizare mai rațională a personalului de securitate, făcând economii suplimentare, pentru că, practic, uh, se face o economie pe uh, pe mentenanță pe mentenanța sistemelor de securitate. Avem și un responsabil care a fost desemnat uh, pentru activitățile de supraveghere în domeniul securității cibernetice, o unitate care va fi întărită tocmai pentru a implementa uh, programul de acțiuni uh, pe tema securității cibernetice. După cum știți, uh, ne putem aștepta în orice moment la astfel de atacuri cibernetice. O altă problemă este cea a îmbunătățirii muncii pentru deputați și asistenți. E clar că nu este un lucru pe care îl putem lăsa deoparte, este o obligație pentru noi dacă ținem cont de patrimoniul imobiliar pe care îl avem, deci uh, avem obligația de a menține această calitate și de a finanța proiecte imobiliare începând cu 2019. Mă gândesc în special la aripa de est a clădirii CAD de la Luxemburg. mai există și un alt proiect, proiectul e-Parlament, un proiect care ar putea oferi un instrument modern pentru toți colaboratorii noștri, pentru cei care lucrează cu noi, oferind servicii juridice de vârf și îmbunătățite. Proiectul Ernst pentru gestionarea documentelor pe ansamblul Parlamentului este de asemenea important. Și un ultim comentariu, ultima informație legată de buget. Reducerea personalului, acea reducere de 5% pe care am prevăzut-o în acordul interinstituțional. Anul acesta, Parlamentul va pierde 59 de posturi. Am prelungit cu un an această decizie, perioada corespunzătoare, pentru a atinge obiectivul și sper să nu ni se ceară eforturi suplimentare. pentru că noi ne-am respectat angajamentul luat în cadrul acordului interinstituțional. Parlamentul a făcut um, eforturi importante și suntem uh, instituția care a avut cel mai mult de suferit de pe urma acestor reduceri de personal. Noi ne-am respectat angajamentele și cred că uh, trebuie să fie recunoscute aceste eforturi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dau cuvântul acum vicepreședintelui Viland. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus deja multe lucruri. Dați-mi voie să vă spun uh, și eu că în domeniul securității uh, suntem doar la, la începuturi când vine vorba de securitatea cibernetică. Cu siguranță pe viitor va trebui să facem mult mai multe. De asemenea, trebuie să facem mai multe în ceea ce privește sistemele IT uh, la nivelul, la nivelul Parlamentului European, dacă e să le permitem uh, eurodeputaților să-și exercite în condiții uh, propice munca. Avem o creștere bugetară pentru anul viitor cu 3,9%. Mi se pare că creșterea aceasta bugetară este una rațională. Trebuie să explicăm însă în același timp opiniei publice că nivelul de 18,79% din 20% Uh, posibile de la rubrica 5 reprezintă o scădere uh, enormă în ultima perioadă. Asta ar însemna până la urmă 130 de milioane de euro care sunt, iată, economisite de către Parlamentul European prin utilizarea a doar 18,79% din cele 20% care îi revin la rubrica 5. Punctul 49 Uh, în plus uh, din documentul pe care vi l-am uh, prezentat sau vi l-am înaintat. Iată, prezintă politica imobiliară a Parlamentului European, 1 plus 1 la Bruxelles, 1 plus 2 la Strasburg. La punctul 50 din documentul nostru găsiți, din punctul meu de vedere, cel mai mare deficit cu care ne confruntăm în momentul de față. Și până la urmă, punctul acesta este o, o mare înfrângere din punctul meu de vedere. La ce mă refer? Iată, la renovarea clădirii PHS. Nu avem nimic pus deoparte pentru această renovare, chiar dacă toată lumea știe că situația acestei clădiri este una deosebită precară. Faptul că n-am obținut nimic aici este, până la urmă, nu doar o înfrângere pentru mine, ci o înfrângere pentru toți cei care în Parlamentul acesta european se ocupă de gestiunea financiară și bugetară. Iată, ne aruncăm cu capul înainte într-o situație pe care în alte condiții, într-un alt loc, nimeni nu ar accepta-o. La punctul 57, o continuare a punctului 49, avem uh, în continuare, iată, vedeți, uh, o situație bugetară precară. Eu consider uh, că programele de promovare a Europei ar trebui să fie continuate. Fostul președinte Uh, Schulz ne-a, ne, -a, explicat cât de bine primit a fost acest sistem uh, uh, digital care permite vizitarea Parlamentului European, vizitarea virtuală. Deci la Berlin această, acest instrument este, iată, foarte, foarte bine primit și mi s-a spus că, până la urmă, doar în Israel ar exista genul acesta de uh, de uh, vizitare virtuală a Parlamentului European, căruia până la urmă îi se adaugă și un fel de joc uh, pe roluri la care poate participa orice cetățean interesat. Să știți că și eu am participat la acest uh, joc și primul tânăr cu care am conversat mi-a spus, domnule Viland, vă mulțumesc că ați făcut o treabă minunată. Iată, pentru prima dată, tinerii europeni sunt pot fi mai aproape de Parlamentul European. Vă rog frumos să vă uitați uh, la, la ce am făcut noi așa pentru tineri uh, în capitale, uh, la Strasburg și la Bruxelles există aceste dispozitive și cetățenii au dreptul să se bucure de ele. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în, în crearea acestor programe. Uh, cifra sau punctul 79, organigrama. Mai am uh, ceva de spus pe tema aceasta. Eu cred că o scădere suplimentară este absolut imposibilă. Bine, pe hârtie ar suna bine uh, un personal mai mic, mai mic, dar cu o cu încă o scădere a personalului Parlamentului European, cu siguranță Parlamentul European nu ar mai putea funcționa. Prin urmare, dacă vreodată ni se va mai cere o scădere a personalului, trebuie să spunem nu, pentru că pe de altă, dacă noi scădem personalul, uh, Consiliul uh, la rândul său dispune de uh, personal la discreție din statele membre și în același timp Comisia Europeană își externalizează în cadrul agențiilor propriile posturi. În momentul în care vin vizitatorii aici la Parlamentul European și mă întreabă câți angajați aveți, ce să le răspund? Le răspund că 50% dintre cei care se mișcă prin clădirile acestea sunt angajații ai noștri și răspunsul meu este inadecvat. Încă un subiect. În ceea ce privește regimul lingvistic. Engleza trebuie să rămână, bineînțeles, în Parlamentul European și după plecarea Regatului Unit. Engleza era aici chiar înainte de aderarea Regatului Unit la Uniunea Europeană. Nu știu dacă sunteți conștienți de cum sunt aranjate cabinele în sălile noastre. Deci, cabinele sunt uh, aranjate în ordinea aderării statelor la Uniunea Europeană. Deci primele șase cabine sunt uh, membrii fondatori și tot așa. Dar engleza, să știți că a fost de la bun început reprezentată. Și până la urmă, importantă este, uh, important este gradul de utilizare la nivel mondial al unei limbi. Nigerienii, spre exemplu, uh, vorbesc engleza bine, au și ei uh, limba lor, uh, limbile lor uh, materne, dar până la urmă s-au, s-au, au ajuns la concluzia că, iată, engleza trebuie să fie, să fie limba care îi unește pe toți. Deci, iată, folosind în continuare engleza, ne adresăm unui număr mult mai mare de cetățeni, nu doar în Uniunea Europeană. Deci, pe scurt acum, 3,9% creștere, dar cu toate acestea, uh, suntem un parlament care lucrează cu 4 euro pe cetățean. Deci 4 euro plătește fiecare cetățean pentru funcționarea Parlamentului European. În uh, Statele Unite însă prețul este de 5 euro pe pe, state, pe cetățean. Chit că, și asta chiar dacă în Statele Unite nu există problema multilingvismului, care ne costă vreo, 450, vreo 54 de milioane, nu există problema celor două sedii, care costă vreo 5, 150 de milioane. Deci, iată, noi avem o mulțime de probleme pe care americanii nu le cunosc, dar cu toate acestea, costul per cap de locuitor a funcționării Parlamentului Parlamentului European este mult mai mic decât în Statele Unite ale Americii. După aceea, deficitele la nivel bugetar. Uh, din punctul meu de vedere, uh, clădirile sunt uh, problematice. Trebuie să sporim eficiența energetică a clădirilor noastre. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că folosim cele mai uh, noi tehnologii, dar în același timp trebuie să ne asigurăm că folosim uh, serviciile, spre exemplu, de curățenie într-o manieră mai eficientă decât în momentul de față. Deci de ce să uh, trimitem detașamentele de, lucră, de lucrători la Strasburg în cazul în care cei care se ocupă de curățenie, în cazul în care Parlamentul European nu este uh, nu se întrunește uh, acolo. Deci, uh, iată, putem să sporim uh, um, eficiența, să facem economii pe planul acesta pentru a permite până la urmă eurodeputaților să, facă, să organizeze mai multe uh, misiuni, să audieze mai mulți experți, uh, să obțină astfel informații necesare pentru procesul decizional. Uh, dar și modul în care funcționează Parlamentul European ar trebui să devină mai, uh, mai eficient. Mă gândesc acum la modul în care sunt organizate ședințele. Există, din păcate, o mulțime de ședințe care sunt organizate degeaba. Deci, iată, dacă tot e să facem economii, haideți să fim curajoși și să spunem lucrurilor pe nume uh, și uh, aș cere Comisiei dumneavoastră să vină cu proprii propuneri în acest sens. Și încă ceva. Săptămâna aceasta, și sunteți călduros uh, invitați să le vizitați, a, uh, să, sunteți călduroși invitați să vedeți uh, mobilierul nou pe care l-am adus în Parlamentul European pentru a fi testat. E clar că și mobilierul ar trebui să fie, să fie modificat, dar, bineînțeles, modificarea trebuie să respecte niște standarde de eficiență. Dar, de fapt, standardele de eficiență, când vine vorba de mobilier, să știți că sunt foarte atent analizate chiar de experți la nivel mondial. Se întreabă experții dacă mobilierul trebuie să fie schimbat odată la 20 de ani sau dacă trebuie să fie multifuncțional sau nu. În orice caz, noi avem nevoie de mobilă nouă și am uh, demarat o procedură de achiziții publice în acest sens. Am contactat o serie de de posibili uh, contractanți și le-am cerut acestor uh, posibili uh, vânzători, între ghilimele, să ne prezinte, să ne aducă niște mobilier, să vedem și noi cum anume consideră ei că ar trebui să arate biroul unui eurodeputat. Și există câțiva dintre noi care, iată, se pot bucura de noul mobilier. Alături de birourile nou mobilate există birouri cu mobilierul vechi. Deci deci vă invit, este vorba de, de birouri de la etajul 5. Uh, uh, vă invit să veniți la noi, la etajul 5, pentru a vedea care sunt propunerile pe care ni le fac diferitele firme în domeniul uh, în domeniul mobilierului. E, e important să ne asigurăm că lucrăm în condiții cât mai confortabile și bune cu putință. Vă mulțumesc! Că, că nous avons... Mulțumesc, domnule Viland. Și vă anunț că avem interpretare până la 18.30, deci s-ar putea să trebuiască să recurgem la engleză după această oră. Domnule secretar general, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vicepreședinții au spus deja foarte multe, așa că eu voi atinge doar acele teme care nu au fost uh, acum uh, menționate și asta pentru că ne presează și timpul, cât despre factorii de nesiguranță care mai există în buget. Cel mai mare, bineînțeles, Brexitul. Din decembrie speram că măcar până în 2020 vom avea asigurată finanțarea, însă, așa cum se spune, totul e legat de tot acordul de retragere, cu perioada de tranziție, cu statusul vi- statutul viitor, toate acestea afectează bugetul și afectează cadrul financiar multianual. Tot ceea ce s-a autorit până în 2020 e valabil, dar nu putem să ne gândim că s-ar putea să existe o criză în negocieri și va trebui să ne adaptăm. Însă tot ce vă spun acum va afecta toate instituțiile. Însă cred că e un risc care trebuie să fie menționat. Înseamnă, de asemenea, că, tot legat de Brexit, va trebui să facem față și consecințelor administrative ale Brexitului. Președintele ne-a rogat că la următoare reuniune a președinției, probabil cândva în februarie, cu Michel Barnier și Giffer Hofstadt, să discutăm și despre acest aspect. Am rugat direcția de geol de resort să discute despre toate aceste aspecte legate de Brexit. Există cinci domenii. În primul rând, ce se întâmplă cu colaboratorii, cu angajații. În al doilea rând, ce se va întâmpla cu engleza ca limbă folosită. În al treilea rând, ce se va întâmpla cu procedurile de achiziții contracte foarte mari, sensibile, acordate în afara Uniunii Europene pe viitor. Lucru foarte important, mai ales în domeniul IT și telecomunicațiilor. Vor exista asemenea contracte sau nu? Și ce facem cu informațiile? Comisia a organizat o primă discuție inițială legate și de aspectele bugetare. În cadrul angajaților avem 125 de angajați care au doar cetățenie britanică, cam două treimi sunt în domeniul limbilor ocupați. Știm că avem nevoie și pe viitor de traducători, interpreți de limba engleză, uh, de juriști lingviști care folosesc limba engleză, avem nevoie de engleză în continuare în comunicații, înseamnă că sunt angajați de care vom avea nevoie pe termen scurt și lung. Nu vom putea să ne lipsim de aceștia. E valabil pentru toți, pentru că nu sunt delegați de la nivel național, ci sunt funcționari europeni și apoi și structura pe vârstă. E ceva mai crescut în cazul britanicilor față de medie, ceea ce am putut să constatăm și mulți dintre ei urmează să iasă la pensie în perioada următoare. Așa că ce putem spune în acest sens, acești uh, colaboratori, nu doar cei din domeniul lingvistic, ci și ceilalți să rămână alături de noi. O cifră legată de cifre, 70% din amendamente sunt prezentate în limba engleză în comisiile parlamentare. Nu doar britanicii depun aceste amendamente, ci și mu alți eurodeputați, care și ei comunică în limba engleză. Și din această cifră putem să vedem că pe termen scurt și pe termen mediu e neapărat nevoie de acești oameni cât despre birourile externe, ofițerii de legătură. Prima tendință la prezidiu a fost să spunem există un birou la Washington. Legătura viitoare cu Regatul Unit și în afara Uniunii Europene va fi la fel de strânsă ca relațiile pe care le avem cu SUA. O primă tendință a fost să spunem că aceste birouri de informații din Londra și din Edinburgh trebuie să rămână și pe viitor. Și probabil se va lua o hotărâre în aprilie și în acest sens lucruri care avea implicații bugetare pentru 2019. Vicepreședintele Viland v-a spus câte ceva despre politica imobiliară. Este clar că mijloacele existente și strategia pe termen lung a fost prelucrată pe domeniul imobiliar. Obiectivul a fost să există spații pentru birouri. Avem acum suficiente spații pentru birouri în Strasburg și în pregătirea pentru alegerii din 2019 ne-am propus alte priorități acum și pentru Luxemburg și acolo suntem pe cale să rezolvăm toate problemele legate de birouri și la Bruxelles cu deschiderea clădirii Martens la 1 aprilie și prin cea de-a doua clădire și nevoia de spații de birou de aici va fi acoperită în linii mari. Înseamnă că trebuie să formulăm noi priorități. Și grupul de lucru clădiri, la următoarea reuniune, în următoarele săptămâni, va discuta tocmai acest subiect. După părerea mea, există urgențe, mai ales și nevoie mai ales în ceea ce privește clădirile pentru triloguri. Clădirile au fost clă, făcute acum 20 de ani, nu existau triloguri, munca normală era cea în comisie. Astăzi foarte multă muncă esențială se efectuează în format de trilog. De exemplu, pentru acest an, în 2018, pornim de la pre- premisa că vor fi 800 de triloguri organizate. Avem doar patru uh, încăperi care sunt, se pretează pentru asemenea reuniuni. Așa că acesta ar trebui să fie punctul principal pentru viitoarea politică imobiliară, să existe mai multe astfel de spații și posibilități. Apoi, Experience Europe, primele experiențe de pe urma acestui program Berlin, Strasburg, Ljubljana, experiențe pozitive. De la deschiderea de la Berlin am avut uh, peste 200.000 de, mii de vizitatori. E un instrument foarte important pentru care e nevoie de destul de puțin personal, dar care ajunge la multă lume. Și de aceea prezidiul a fost de părere că e nevoie de deschiderea încă a unor asemenea puncte. Și în plus, impactul bugetar nu e foarte mare. Se deschide la Tallinn și la Helsinki. Trebuie să ne gândim și la asemenea aspecte. Și apoi, în al treilea rând, încă un uh, vid care a fost acoperit. Clădirea Trev 2. Toate clădirile pe care le avem aici în Bruxelles sunt rezolvate cu excepția unei aceasta TREF2. Nu am reușit să legăm și aceste clădiri TREF2 de celelalte clădiri însă vom avea o posibilitate din 2019 să surmontăm și această problemă legată de legăturile între credit. O temă importantă, un subiect important va fi renovarea. Parlamentul a hotărât că e nevoie și de trei procente de renovare, ținând cont de factori de mediu ecologizare. intră în vigoare în acest an și înseamnă că în următorii 33 de ani trebuie să fie renovate toate clădirile. Acest lucru se poate și trebuie să fie planificat. Va fi un element principal din următoarea strategie imobiliară. În încheiere, poate încă ceva legat de campania electorală. Dacă ne uităm la legile din pentru 2009-2014, planificările acum pentru 2019, putem să constatăm următoarele. Mijloacele folosite pentru partide e în creștere. Înseamnă că instituțiile fac acum un pas în spate și oferă mai multe mijloace financiare pentru pluralism, pentru că partidele sunt acum mai puternice și pot mai bine să hotărească singure. De aceea, în acest an propunem pentru faza de încheiere 2019 17 milioane de euro pentru partidele europene depus la dispoziție. Și în ceea ce privește banii de care e nevoie pentru acel șpiț în candidat. Ca data trecută, aceștia vor fi sprijiniți, vor exista seminarii pentru jurnaliști, vor exista platforme comune pentru apari apariții televizate, Ultima dată am avut o prognoză foarte bună la 30 de minute după încheierea alegerilor astfel încât televiziunile au putut să dea informații nu doar naționale în legătură cu rezultatele alegerilor, ci să aibă și o perspectivă europeană. Un lucru foarte important legat de vizibilitatea alegerilor europene pe care ne dorim să îl continuăm și cred că mă voi opri la aceste observații pentru că timpul trece. Mulțumesc! General. Mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Știu că domnul Sasoli va trebui să plece în curând. Are un avion pe care trebuie să-l prindă, nu-l va aștepta. Avem cinci cereri de luare de cuvânt. Vă rog să fiți succinți, pentru că interpretarea se va termina. Mulțumesc că anticipat interpreților dacă ne vor acorda încă câteva minute. Doamna Garia Sabal. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc celor doi vicepreședinți și secretarului general pentru aceste documente uh, care au fost prezentate. E adevărat că ele încă nu sunt oficiale. Sunt multe informații pe care tocmai le-am primit și pe care nu le cunoșteam. E foarte greu să le evaluăm într-o clipă și să avem o reacție promptă dar am înțeleg că propunerea prezentată este de o creștere de 3,9% la nivel global, dar că acest 3,9% include și 2,3% ca și concept de cheltuieli extraordinare datorate campaniei electorale, dacă am înțeles bine. Oricum, o primă reacție pentru a reaminti care a fost poziția socialiștilor din totdeauna a fost aceea de a menține cheltuielile administrative controlate, deci, uh, creșterea să fie la nivelul inflației, bineînțeles, ținând cont de cheltuielile extraordinare, deci cele legate de campania electorală și de sfârșitul mandatului, care nu sunt uh, uh cheltuieli care uh, corespund uh, neapărat acelui 2% și uh, cheltuieli pe care, din păcate, în ultimii ani le-am avut din cauza problemelor de securitate. Însă există și o parte de cheltuiere administrative care corespund Parlamentului și care nu sunt din aceste uh, părți. Aici trebuie să găsim un echilibru uh, și o soluție globală. Două comentarii pe care vreau să le fac. Banii pe care îi cheltuim pentru interpretare și traducere. Uh, Uh, secretarul general spunea că de multe ori 70% uh, din uh, documente se fac în engleză. E adevărat că de multe ori o facem așa, dar asta și din nevoie, pentru că multe documente pe care le primim traduse, din cauza constrângerilor de timp pe care le avem, um, pentru a prezenta amendamente din partea grupurilor politice. Înțeleg că munca la traducere și organizarea este foarte complexă. Suntem singura instituție, practic, care uh, lucrăm, lucrăm la acest nivel de interpretare și traducere. Știu că nu e ușor, dar dacă avem investiții atât de importante, atât de mari, cred că ar trebui să soluționăm aceste probleme pentru că dacă ajungem la a vorbi cu toții engleză și să avem o limbă unică de lucru, asta putem să dezbatem mult și larg. În ceea ce privește ce ați spus, uh, domnule Viland, uh, cred că raționalizarea cheltuielilor trebuie să fie o prioritate pentru noi. Am văzut că s-au făcut multe schimbări în modalitățile de lucru ale Parlamentului. A trebuit să ne adaptăm pentru a avea anumite cheltuieli și anumite investiții, însă asta ar trebui să fie o oportunitate pentru noi pentru a raționaliza uh, și a eficientiza cheltuielile. Și am să vă dau un exemplu absurd, din păcate, dar este doar vârful icebergului vorbind despre problemele de securitate, acum toată lumea trebuie să folosească badge-ul pentru intrare și uh, totul rămâne înregistrat. Nu mai e nevoie să ne înscriem și să semnăm uh, registru la fiecare comisie la care participăm, nu? Este o, o îmbunătățire informatică care se poate face și un exemplu simplu și concret, dar ca acesta sunt multe altele pentru a îmbunătăți felul în care lucrează administrația aici la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ali, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Rubic, domnule uh, Sasoli, domnule Viland, vreau să vă mulțumesc pentru analiza detaliată pe care ați făcut-o și pentru informațiile detaliate pe care ni le-ați prezentat pentru bugetul 2019 al Parlamentului. Am citit raportul care a fost prezentat cu cifrele și datele prezentate pentru 2019. Raportul include informații detaliate legate de evenimentele semnificative care vor fi organizate în 2019 la Parlamentul European. Suntem de acord cu evaluarea făcută referitoare la condițiile economice, de asemenea la așteptările pe care le avem față de viitoarele alegeri și așteptările legate de Brexit. Așa cum au spus uh, colegii, aceste cifre reflectă bugetul european și este practic procentajul cel mai mic utilizat de la rubrica 5 de la începutul CFM-ului până acum. Pe de altă parte, la nivel anual, există, uh, s-a înregistrat creșterea cea mai mare a bugetului anual al Parlamentului, această creștere de 3,9%, este o creștere bine justificată, însă știm, pe de altă parte, că ne apropiem de sfârșitul mandatului actual și că din an în an uh, presiunea este din ce în ce mai mare din partea NGO-urilor și a mass-mediei. Noi avem priorități clare, creșterea economică, uh, locurile de muncă, o mai mare coeziune, avem și angajamente la nivel internațional în domeniul securității și al apărării, deci e clar că contribuabilii europeni așteaptă de la noi să mobilizăm fonduri în toate aceste domenii. Ținând cont de toate aceste aspecte, ar fi greu de justificat uh, astfel de uh, cheltuieli față de cetățenii europeni și mă gândesc aici la contextul economic prin care trecem. În același timp, o bugetizare în funcție de performanță este importantă și considerăm că ar duce la o mai mare eficiență, astfel încât să economisim mai mulți bani. Mă întreb ce se va întâmpla cu angajamentele noastre suplimentare pe următorii ani. Mulțumesc, domnul Tarant. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru mine să îi aud vorbind pe vicepreședinții Sassoli și Viland vorbind, pentru că se bazează pe uh, munca dură a secretarului general pentru a asigura supraviețuirea Parlamentului. Așa cum spunea domnul Ali, trebuie să vedem care sunt problemele cu care ne confruntăm și cum să finanțăm acțiunile pe care dorim să le implementăm și, pe de altă parte, cum să justificăm asta în fața publicului european. Dacă spunem că după 25 de ani clădirea PHS gata și-a făcut datoria și putem să o dărâmăm, poate din punct de vedere financiar ar fi ok și condițiile noastre de lucru sunt din ce în ce mai dificile, dar întrebarea care se pune este cum facem asta și cum justificăm totul. Dumneavoastră ne garantați că limba engleză va rămâne în continuare, foarte frumos, dar vă atrag atenția, este ilegal și parcă îl văd pe domnul Farage cerându-ne compensații pentru asta după Brexit, că utilizăm în continuare engleza. Deci trebuie să ne gândim și la aceste aspecte din punctul de vedere al politicii bugetare și să includem și aceste cereri. Un al treilea comentariu pe care aș vrea să-l fac bugetul prevăzut pentru campaniile instituționale. Nu știu ce cred alți colegi, dar din punctul meu de vedere, cred că e o chestiune destul de complexă uh, și va fi greu să explic asta cetățenilor. De ce instituțiile trebuie să facă campanie? Pentru că, până la urmă, partidele politice sunt cele care se ocupă de campanie electorală și, din punctul meu de vedere, al unui conservator uh, înrăit, cred că asta n-ar trebui să vină din banii publici, ci din banii partidelor. Dar din punctul de vedere al protocolului pentru ședința noastră de comisie, pot să vă spun, să fie consemnat, că în Estonia partidele politice cheltuiesc 500.000 de euro pentru fiecare eurodeputat. Eu cheltuiesc de 100 de ori mai puțin. Și am împrumutat de la mama mea și a trebuit să-i plătesc, să-i dau înapoi banii. Deci cred că e nevoie și de mai multă responsabilitate din partea noastră. Mulțumesc! Da, e foarte bine pentru patrimoniul pe care îl veți moșteni. Domnul Zani ani, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că e deja trecut de șase jumate. În ceea ce privește bugetul, așa cum au spus uh, domnii vicepreședinți și secretarul general, anul 2019 va fi unul cu totul special. Cheltuieli specifice care nu se regăsesc uh, în alte exerciții bugetare. Sunt însă de acord cu ce a spus doamna Gardia Saval. E clar că putem uh, găsi alte locuri, alte rubrici bugetare unde să uh, facem economii pentru a reduce această creștere propusă de 3,9%. Vom avea timp la dispoziție pentru a discuta cu raportorii și raportorii din umbră. Însă în ceea ce privește campania electorală și fondurile alocate pentru aceast, acesta, sunt de acord cu ce spunea domnul Taran. Partidele politice trebuie să facă campanie și nu instituțiile. Și această sumă de 3 milioane, 33 de milioane, n-am niște referințe foarte clare, dar vreau să știu care au fost banii alocați pentru campania din 2014, pentru că modalitățile de lucru erau oarecum asemănătoare și în acel caz era vorba de un buget extraordinar, deci să putem compara. Până la urmă va trebui să vedem dacă facem o campanie electorală, atunci ea trebuie să fie neutră, iar obiectivul principal trebuie să fie acela de participare la vot din partea cetățenilor europeni și nu de a-i convinge pe alegători să voteze anumite lucruri. Avem nevoie, deci, de o campanie neutră din punct de vedere politic și, uh, cum spuneam, pentru celelalte teme vom avea timp uh, pe viitor de dezbătut. Mulțumesc! Domnul Manca. Am ascultat cu atenție cum a fost prezentat bugetul și cu majoritatea detaliilor sunt de acord, însă am și un exemplu cum îmi închipui eu. În anul 2015, europarlamentarii au pus peste 50 peste 15.000 de întrebări Comisiei Europene și uh, a fost nevoie de aceste întrebări, de 1560 de întrebări. Am reușit să facem o economie de 5 milioane de euro, 5,3 milioane de euro. Lucrează 105 angajați în Parlamentul European. Foarte mulți dintre ei au uh, au trebuit să răspundă la întrebări, de exemplu, cum se asfaltează străzi în Italia, întrebări fără sens. Și aceștia nu erau suficient de motivați. Acum am dorit să punem mai puține întrebări comisiei, însă întrebări mai bune. Înainte nu exista o supraveghere a întrebărilor, nu se făcea o evaluare a întrebărilor, Totul ținea de a adresa aceste întrebări, astfel încât să câștige puncte europarlamentarii pentru activitățile lor. Încă o observație. Majoritatea posturilor sunt indexate și cele 10,4 milioane din 2015 au fost indexate și poate că cele 5 milioane de euro economisite au fost trecute cu vederea, se găsesc acum în rezervă. Dacă am fi știut încă de la început că există acești bani, atunci am fi putut, de exemplu, să plătim ceva pentru politica noastră imobiliară, să plătim ratele pentru clădiri. Și poate am fi putut face și anumite economisiri legate de dobânzi. Așa că ar trebui Trebuie să pregătim acest buget odată la 5 ani, însă bazat pe nevoile adevărate, pe cerere adevărată și nu pe baza unor indexări. Iar ceea ce se economisește poate să fie investit în clădiri, în uh, europarlamentar și așa mai departe. Eu mi-aș dori să știu când se va folosi acest model real, pentru că a fost deja convenit de două ori. Mulțumesc! Merci, Monsieur Manca, d'avoir souligné. Euh, Mulțumesc, domnule Manca, pentru că ați uh, subliniat faptul că optimizarea se poate face nu doar în domeniul fiscal, ci și în evaluarea performanțelor parlamentare și prin indicatori, ca și cum uh, s-ar face o optimizare uh, oarecum stupidă a performanței parlamentare. Profit acum de prezența domnului Vilan, pentru că mâine vom vota în legătură cu cele 49 de posturi. Nu știu dacă aveți ceva de spus, tocmai în perspectiva comunicării pe tema campaniei electorale, pentru că avem mâine votul pe această temă. Ați auzit uh, care au fost uh, comentariile colegilor. Foarte pe scurt, vă, vă rog, pentru că avem o problemă cu interpretarea. Also ich will ganz kurz ähm, ähm antworten. Äh, vielleicht zunächst auf... Pe scurt, domnule președinte. Mai întâi domnului Tarand. Aș vrea să-i răspund. Dacă Uniunea Europeană cheltuie bani pentru a-i convinge pe cetățenii europeni să consume cu 5 litri de apă mai puțin pe an, deci dacă instituțiile <laughs> europene au dreptul să facă asemenea investiții, atunci cred că instituțiile europene au dreptul să cheltuiască bani pentru a-i convinge pe cetățenii europeni să meargă la vot. Domnule Țanii, eu cred că investițiile de genul acesta sunt uh, importante. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat la referendumul din Marea Britanie și dacă ne uităm la cifra tinerilor care s-au prezentat la vot, ne dăm seama că, e, că merită să cheltui niște euro pentru a aduce pe oameni acolo la vot. Acum, la întrebarea doamnei uh, Gardia Zabal, vreau să răspund următoarele. Progresul tehnologic. Da, sunt într totul de acord cu dumneavoastră când vine vorba despre modernizări, dar trebuie să ne gândim și la uh, protecția datelor și să ne gândim că există eurodeputați care nu vor să profite de tehnicile moderne pentru că se simt uh, monitorizați și nu vor să fie supravegheați tot timpul. La capitolul, uh, iată, tehnologie modernă. Am venit cu o propunere la un moment dat uh, legată de eliminarea uh, cheilor de la ușile birourilor și înlocuirea elelor cu niște dispozitive care să citească ecusoanele. Ei, să știți că în momentul în care am venit cu această propunere, mulți eurodeputați uh, au refuzat propunerea pentru că simțeau că vor fi verificați, uh, se va calcula de că au intrat și ieșit din uh, birourile lor. Propunerea dumneavoastră legată de instalarea unor borne în fața, în fața, parlament, în fața sărilor, cred că nu, este, nu s-ar putea bucura neapărat de sprijinul tuturor. Mulțumim, domnule secretar general. Mulțumesc. Cred că am patru întrebări care mi-au fost adresate. În primul rând, semnătura electronică. Cum spunea acum și domnul Viland, în primul rând e nevoie de o decizie politică pentru că capacitățile tehnologice există mai mult sau mai puțin, așa că depinde ce decizie politică se va lua în legătură cu asemenea măsură și dacă să fie pusă în aplicare. A existat și o întrebare legată de costurile pentru alegerile europene 2014 și ceea ce se întâmplă acum, am ajuns cam la aceleași cifre, nu există o schimbare majoră de această dată. Doar că de această dată există mai multe posibilități pentru partidele politice să își facă auzită vocea, să sprijine acel în candidat. Acestea ar fi modificările principale față de alegerile trecute. S-a spus că e nevoie de o schimbare, e nevoie de mai multă comunicare prin intermediul partidelor politice. Domnul Manca vorbea de ce se întâmplă cu indicatorii, indicatori de performanță despre care s-a discutat, despre care a spus și domnul președinte, cine e cel mai silitor dintre europarlamentari, cine nu. Și asta duce la asemenea uh, comportamente absurde în parte, cum ar fi numărul de întrebări pe care l-ați menționat. Și va exista în curând și o pagină de internet care va răspunde la asemenea lucruri, se va explica mult mai bine lucrurile, ce înseamnă asemenea performanțe. Să scrii un raport e ceva total diferit față de a trimite o întrebare în scris, lucruri evidente. Domnul Artui a avusese o întrebare legată de cei 49 de colaboratori. Aceștia sunt din birouri externe, nu duc la o creștere a bugetului. Se folosesc bani care erau prevăzuți pentru alegerile europene. Am luat o nouă hotărâre în cazul prezidului pentru aceste birouri externe. Ne dorim să se comunice mai mult prin presă, pe platformele sociale. Acestea sunt posibilitățile prin care putem comunica și e mai economic să comunicăm astfel decât prin agenții externe. Domnul Rubich, 30 de secunde. Cred că această cifră de 3,9 ar trebui să fie revizuită. Domnule președinte, vreau să le mulțumesc tuturor acelora care au intervenit și voi depune toate eforturile pe care trebuie să le depun. Mulțumesc! Am încredere în vicepreședinte, secretarul general și toată lumea în legătură cu această cifră de 3,9 care trebuie scăzută. Și ne-am dorit ca această cifră să se afle data viitoare la un nivel inferior. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc secretarului general, vicepreședinților și le mulțumesc și colegilor care au rămas atât de târziu, le mulțumesc colaboratorilor și le mulțumesc și interpreților pentru că am uh, depășit limita de, de ore 30 și ne revedem mâine dimineață la ora 9.